care aveau interesul să fie prezenți pentru acest punct de pe ordine de zi sunt aici, doamna Boscur, secretariatul și cu mine. Vom discuta sancțiuni penale pentru uh, manipularea piețelor, raportul doamnei uh, Boscurt și utilizări abuzive ale informațiilor privilegiate, directiva din 2003, în ciuda faptului că a introdus un cadru cuprinzător pentru a face față utilizărilor abuzive ale informațiilor privilegiate și uh, manipulărilor uh, pieței, nu a reușit să își atingă obiectivele scontate, deci Comisia a propus un nou uh, cadru juridic pentru o propunere de directivă în acest domeniu și Uh, un, uh, o propunere de regulament cu privire la utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și ale manipulărilor pieței. Avem uh, competență comună în conformitate cu regula 50 cu Comisia ECON, însă se pare că această chestiune a împărțirii competențelor nu a fost încă uh, soluționată, nu a fost clarificată de către conferința uh, președinților, dar nu ar trebui ca asta să ne împiedice să avem o dezbatere. Propunerea comisiei a fost uh, prezentată în această comisie în 21 aprilie și acum o vom asculta pe doamna raportor. După aceea vom da cuvântul comisiei și aș dori să vă spun că termenul pentru amendamente e 5 uh, iunie la ora 12. Doamna Boscurt. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ă, în ce privește această propunere, sancțiunile actuale ă, cu privire la utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate și manipulările pieței sunt considerate ă, omogene și slab, neomogene și slabe. Așa cum ați spus, directiva 2003 6 CE nu a reușit să uh, își uh, ducă la bun sfârșit misiunile, nu uh, a avut o consecință, ca și consecință, o punere în aplicare și deci, această utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate și manipulările pieței Uh, aceste concepte, definițiile lor, diferă foarte mult de la un stat membru la altul, ceea ce subminează funcț uh, funcționarea pieței uh, unice și duce la uh, uh, situații foarte grave și credem că sancțiunile penale sunt foarte importante pentru a ne asigura că punerea în aplicare eficientă a politicilor Uniunii Europene cu privire la utilizările a manipulărilor pieței uh, Uh, sunt puse în aplicare. Ne bazăm pe articolul 52.3 uh, din Tratatul privind Uniunea Europeană. E un pachet care include și uh, o propunere de regulament cu privire la utilizările abuzive a informațiilor privilegiate și manipulările pieței. Nu avem o competență împărtășită în acest domeniu. Comisia competentă este ECON. Credem că trebuie să se asigure coordonarea între cele două instrumente juridice, ceea ce înseamnă că definițiile infracțiunilor administrativă și penalare trebuie să fie coerente, însă în același timp ar trebui să respectăm și principiul uh, certitudinii juridice definind uh, infracțiunile penale cât mai uh, extins cu putință pentru ca o persoană să înțeleagă uh, uh, care sunt elementele care face ca ea să fie responsabilă din punct de vedere penal. Am introdus amendamente la articolele 3 și 4 și de asemenea și uh, aș dori să spun că nu ar trebui ca subiectul acestei directive să facă uh, să, să, ar trebui să se reflecte în sancțiune E foarte important de asemenea ca statele membre să se asigure că drepturile procedurale ale persoanei suspectate sau acuzate, uh, așa cum spun în considerent să fie uh, respectate. De asemenea, principiul nebis in idem să fie respectat pentru că aceeași persoană să nu fie pedepsită de două ori pentru aceeași uh, infracțiune. Uh, așa cum am spus, uh, regimul de uh, sancțiuni este neomogen și prea slab. Și deci armonizarea sancțiunilor ar trebui să se facă cât mai repede cu putință. Aștept cu nerăbdare ce au Comisia și Consiliul de spus. Mulțumesc, domnul Dvatkovski, din partea grupului PPE. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vorbesc în numele domnului Sonic, care, din păcate, nu poate să participe la ședința noastră. Aș dori să vă spun că directiva a introdus un cadru uh, cuprinzător în ceea ce privește utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței, dar nu și-a uh, Uh, atins obiectivul respectiv de a crește încrederea investitorilor în piețe. Motivul principal a fost uh, probabil faptul că sancțiunile uh, nu au fost suficient de puternice. Mai mult, diverse state membre definesc în mod diferit tipul de utilizare abuzive ale informațiilor privilegiate care trebuie să fie sancționat pe lat. Manipulările pieței uh, au uh, consecințe internaționale și pot să uh, submineze uh, funcționarea pieței unice. De asemenea, uh, și uh, încrederea investitorilor uh, are de suferit și uh, cei care săvârșesc delicte nu pot să fie trimis în uh, justiție și procedea, și, și caută sistemul juridic sau jurisprudența cea mai uh, Uh, cea mai blândă și de aceea cred că trebuie să avem o abordare foarte rigidă, foarte strictă și să introducem uh, sancțiuni drastice acest, din acest sistem lipsesc uh, sancțiunile adecvate și de aceea credem că e foarte important cel puțin să armonizăm uh, numărul de sancțiuni și să introducem reguli minime uh, în ce privește manipulările pieței și utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate. Aceste activități ar trebui să aibă ca efect creșterea încrederii investitorilor și ar trebui să introducă, să aducă și ceva stabilitate pe piețele financiare. În ceea ce privește amendamentele, cred că ar trebui să vedem câți, de câți ani de închisoare uh, sau cât ar trebui să, de lungă să fie o uh, sancțiune penală și cred că o limitare uh, a pedepselor cu închisoarea la 5 sau 10 ani nu este o idee foarte bună. Noi considerăm că sancțiunile penale ar trebui să fie stabilite fără să există plafoane și praguri pentru sancțiuni. Sigur că diversele tipuri de acțiuni sunt uh, sancționate diferit și statele membre ar trebui să fie cele care să ia decizia și cele care până acum nu au introdus sancțiuni să trebuiască să poată să introducă decizii adecvate și să penalizeze astfel de practici pe viitor. Articolul 3 cred că ar trebui și el să fie finalizat Uh, care vorbește de utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate. Cred că ar trebui să mai introducem ceva, să sancționăm o persoană care incită o altă persoană să folosească un uh, instrument de piață uh, pentru, deci să folosească abuziv informațiile privilegiate. Ar trebui să fie văzută ca o incitare la infracțiune și ar trebui ca și acest act să fie sancționat, pentru că dacă nu procedăm astfel, vom avea o lacună în sistemul nostru juridic, ceea ce ar aduce încă o slăbiciune în sistem. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Nu știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul dintre colegi. Dacă nu, aș dori să dau cuvântul doamnei uh, reprezentante a Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc raportoarei uh, doamnei Boscurt pentru acest raport. Cred că Comisia și Parlamentul, Comisia Parlamentară împărtășesc obiectivul general al acestei uh, uh, al acestei propuneri, respectiv să ajungem la un cadru juridic care să fie mai coerent, astfel încât să ne asigurăm că avem integritatea pieței și, de asemenea, ca și securitatea investitorilor să fie protejată, garantată. Deci suntem pe aceeași lungime de undă și aș dori să vă mulțumesc și pentru amendamentele foarte uh, constructive. Aș dori să fac câteva observații. Într-adevăr, s-a spus, doamna Boscurt uh, a vorbit despre coerență între regulamentul cu privire la utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și o directivă privind secțiunile penale în acest domeniu. Considerăm că, într-adevăr, ar trebui ca definițiile uh, să fie foarte limpezi, foarte clare. Uh, dezbaterea e în curs uh, pe această temă și va trebui să monitorizăm evoluția, dar evident vom citi cu mare atenție amendamentele dumneavoastră pentru a vedea care este poziția dumneavoastră. Aș dori să fac și câteva clarificări în ce privește chestiunea sancțiunilor. Com propunerea Comisiei, într-adevăr, nu prevede o un minimum sau un maximum de sancțiune din mai multe motive. În primul rând pentru că e pentru prima dată când uh, Comisia Europeană, pe baza articolului 83 aliniatul 2, propune un instrument juridic. E o adevărată noutate în acest domeniu al uh, uh dreptului uh, penal. Credeam că ar fi mai bine să uh, fim mai prudenți și să facem o propunere care să fie mai ușor de acceptat. Și apoi, un alt argument, poate chiar mai important, noi nu avem o vedere de ansamblu în ce privește practicile din statele membre în domeniul dreptului penal național, care să ne permită să stabilim uh, praguri pentru sancțiuni minime sau maxime. Însă, încă o dată, suntem pe aceeași lungime de undă cu raportoarea pentru că credem că ar trebui să avem ca și în, dom- ă, ă, și în domeniul sancțiunilor să avem un cadru armonizat și de aceea am avut propunerea Comisiei pentru a avea un ă, raport cu privire la aplicarea sau punerea în aplicare a directivei într-un termen scurt pentru a vedea cum statele membre folosesc acest instrument referitor la sancțiuni. Și încă ceva Principiul nebis in idem din amendamentul 8 al doamnei Boscurt. Sigur că credem că, sau uh, nici nu mai trebuie să spunem că trebuie să se respecte drepturile fu fundamentale și principiul nebis in idem, dar cred că e foarte important să nu amestecăm uh, dubla sancțiune și uh, legătura între uh, sancțiunile sau infracțiunile, sancțiunile administrative și cele penale pentru că dacă e vorba de sancțiuni administrative, nu se aplică principiul nebis in idem. Aceste sancțiuni administrative au un uh, caracter uh, de pedepsire, care nu se aplică infracțiunilor penale. Sigur că în statele uh, membre practicile sunt diferite în ce privește sancțiunile administrative și penale și de aceea la Consiliu și la Parlament continuă dezbaterea pentru soluționarea acestei chestiuni. Mulțumesc! Domnul de Jong a sosit, dacă am înțeles, dorește și el să ia cuvântul. Mulțumesc. Ehm, aș dori să spun că nu o să intru în eh, amănunte, dar aș dori să vă spun că la plenara trecută am uh, vorbit, uh, raport, am uh, adoptat raportul meu cu privire la uh, dreptul penal și una dintre uh, chestiunile cele mai importante legate de coerență era că trebuie să fim convinși că singurul mod de a proceda în acest domeniu al uh, dreptului penal, penal era o abordare legată de dreptul penal. Și că avem dovezi că e nevoie să avem o abordare de tip uh, drept penal. Și de asemenea că e nevoie și de o abordare europeană în acest domeniu. Personal, eu n-am nicio pro- o problemă cu propunerea ca atare, pentru că cred că, într-adevăr, ține cont de o nevoie. Dar trebuie să tratăm lucrurile cu seriozitate. Dar aș vrea să pun o întrebare Comisiei și raportorului. Uh, unde se spune că uh, criteriile pe care Parlamentul le-a adoptat recent au fost uh, îndeplinite. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul? Atunci îi dau cuvântul doamnei raportor pentru concluzii. Mulțumesc. Am ascultat. Uh, uh, mă întreb dacă Consiliul îmi dorește să spună ceva? Am fost informată că Consiliul nu dorește să ia cuvântul. De deci ce aveți cuvântul. Nu, nu am înțeles așa. Da, mulțumesc pentru reacții. O să vorbesc în limba mea. Aș dori să pun două întrebări Și aici aș dori să mă să vorbesc cu reprezentantul PP-ului. Cred că suntem pe aceeași uh, lungime de undă, dar e o altă problemă, problema sancțiunilor. Scopul acestei directive este să îmbunătățească uh, directiva care nu funcționează foarte bine, că e vorba de manipulările pieței sau uh, de utilizări abuzive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 deci, într-adevăr, cred că e foarte important. Aan de comisie heb ik de vraag um, over... Uh, nu știu dacă trebuie să lăsăm lucrurile în uh, suspens. Acest principiu ne bis uh, idime, uh, uh, ne bis in idem. Nu știu dacă am înțeles foarte bine poziția comisiei. Deci, din punctul dumneavoastră, dacă cineva care s-a făcut obiectul care a făcut o manipulare a pieței, ar trebui ca această persoană să fie doar sancționată administrativ sau doar sancțiuni uh, penale sau și uh, sancțiuni administrative și sancțiuni penale? Nu am înțeles foarte bine. De obicei, se, o astfel de persoană este pedepsită în justiție. Poate reprezentanta comisiei poate să îmi uh, dea un răspuns suplimentar. Iată ce doresc să spun. Mulțumesc. Cum avem ceva timp la dispoziție, o să dau cuvântul reprezentantei comisiei, dar nu o să vă las să vorbiți uh, mult, pentru că întotdeauna cred că uh, e bine să fim eficienți și nu să umplem timpul până șase și jumătate. Deci dacă poate reprezentanta comisiei să dea un răspuns succint și după aceea trecem la următorul punct de până de zi. Mulțumesc foarte pe scurt. La amendamentul 8 și interpretarea între sau diferențele între sancțiuni administrative și penale. Considerăm că această formulare propusă de către doamna Boscurt este puțin prea rigidă, să spună că chiar sancțiunile administrative care se aplică e exclus ca infracțiunile penale să fie aplicate există o practică nu total, administrată, uh, total uh, armonizată în statele membre în ce privește modul de aplicare a sancțiunilor penale. Într-adevăr, uh, se poate opta într-un stat membru pentru sancțiuni administrative sau penale. Înțelegem motivul înaintării acestui amendament. Sigur că putem să fim mai flexibili cu privire la formulare putem fi mai puțin uh, rigizi pentru a spune că până la urmă rămâne în uh, mare măsură la latitudinea statelor membre cum uh, um, aplică uh, sancțiunile administrative sau penale, însă cred că ar trebui cel puțin să fie posibil ca sancțiunile penale să poată fi aplicate uh, când o sancțiune administrativă a fost deja aplicată. Mulțumesc! Ajungem la al doilea și ultimul punct despre ordinea de zi, o comunicare din partea Comisiei pentru Parlamentul European și pentru Consiliu cu privire la funcționarea uh, spațiului Schengen din 1 noiembrie 2011 uh, până 30 aprilie 2012 este un prim raport bianual, deci la șase luni, cu privire la funcționarea spațiului Schengen. Uh, I hear the commission is not here yet. Am înțeles că reprezentantul comisiei nu este încă în sală. They're on their way. Okay, then we suspend for a few minutes. Facem o pauză de câteva minute până când reprezentantul comisiei sosește. Um, Colegi, reprezentantul Comisiei a sosit cu doi deputați prezenți în sală, cei care au rezistat până la sfârșit. I'm looking at the staff. Coelho's coming? Okay, I think it's... și colegul Coelho. Cred că merită să-l așteptăm few more minutes of your patience. Deci încă o dată vă rog să mai mi acordați câteva minute. I always think it's a shame if we're so few and no, no decisions have to be taken because it gives Nu trebuie să se ia nicio decizie Okay, colleagues, friends, now that everybody who is relevant for this debate is here, um, and thank you all. Uh, vă mulțumesc pentru răbdare, spune doamna președintă. Ultimul punct de pe agenda de astăzi. O voi invita uh, pe doamna uh, Linda Pike de la Comisie să ia cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Bună seara tuturor. Am venit astăzi pentru a vă eh, face un rezumat al raportului care eh, a fost dat publicității eh, la începutul lunii mai și se referă la funcționarea spațiului Schengen între noiembrie 2011 și aprilie 2012. Eh, va fi în curând eh, pus la dispoziție în eh, mai multe limbi. Vă voi explica care este fundalul acestui raport, vă voi exemplifica din conținutul lui și apoi după cum știm, sistemul Schengen funcționează bine, dar ca toate sistemele trebuie ținut sub supraveghere pentru a ne asigura că funcționează impecabil. Întrunirea din septembrie privitoare la controlul frontierelor am dorit să abordăm niște chestiuni cheie, două probleme legislative Eh, și anume eh, revizuirea codului eh, frontierelor, de care s-a discutat și în această comisie. Comisia a stabilit șase puncte de verificare a spațiului Schengen și intenția era să se dea posibilitatea Parlamentului și Consiliului să aibă o uh, viziune de ansamblu asupra mecanismului Schengen. Vă voi spune acum câte ceva despre raportul în sine. Mm, mai întâi, care este domeniul pe care îl uh, acoperă? El se intersectează cu uh, tematica altor rapoarte, cum ar fi cele privitoare la migrație și la uh, frontiere. În raport ne-am concentrat pe un număr de teme, mai întâi asupra situației la frontierele exterioare și am pus în evidență că presiunea rămâne concentrată pe câteva puncte fierbinți, în special în Mediterana de Est. Uh, deci ținem sub observație și alte zone și afirmăm în continuare că Uniunea trebuie să sprijine statele în managementul frontierelor exterioare. Trebuie să găsim un echilibru între uh, acordarea de fonduri și așa mai departe. Uh, a doua zonă de interes sunt fluxurile migratorii în uh, spre zona Schengen și am văzut rezultatele unor acțiuni organizate de diverse președinții, mai recent de președinția daneză, uh, care au analizat situația. Din păcate, se spune în raport, nu toate statele au participat și datele ar fi fost mai semnificative dacă ar fi participat toate statele. Uh, e vorba de fluxurile secundare de migrație în interiorul Aliei Schengen. Uh, aceste informații ar ajuta Parlamentul să ia niște decizii întemeiate pe date reale. O a treia zonă de interes de care se ocupă raportul este aplicarea achiului și am rezumat aici câteva din chestiunile pe care le-am monitorizat. Implementarea legislației, reacția la plângerile cetățenilor și uh, avem o seamă de <clears throat> îngrijorări <clears throat> exprimate de cetățeni față de, de, față de măsurile pe care le au unele state care pot să pară controle la frontierele interne. Statele membre și-au folosit uh, drepturile uh, prevăzute în codul uh, Schengen, introducând temporar, reintroducând temporar anumite controle știm uh, că, de pildă, uh, legat de campionatele de fotbal în Polonia, se vor uh, introduce temporar asemenea măsuri. În privința sistemului de informații Schengen, am subliniat anumite îmbunătățiri în privința felului în care este utilizat sistemul. Credem că uh, trebuie discutat cu statele membre pentru ca ele să reușească să facă mai eficient uh, utilizarea acestor sisteme. Avem de asemenea sentimentul că uh, Eh, operațiile birourilor eh, prezente în statele membre ar putea fi îmbunătățite. Și utilizate de toate statele membre. Eh, în octombrie s-au făcut primele verificări ale funcționării acestui sistem. E vorba de circa 4 milioane de operații de introducere de date în sistem și în fine chestiunea politicii privitoare la vize Eh, recunoscând că liberalizarea vizelor pentru cei din Balcanul de Vest eh, a avut un impact asupra intrărilor în anumite țări și aici noi eh, monitorizăm și perspectiva Parlamentului asupra chestiunii. Pe lângă adoptarea raportului, Comisia a adoptat uh, și niște linii directoare asupra funcționării spațiului uh, Schengen, uh, pe lângă comunicarea privitoare la migrație și la guvernanța spațiului Schengen, uh, important este că o parte din competențe au trecut la statele naționale și aceste îndrumări privitoare la documentele de călătorie, de pildă, uh, sunt de mare utilitate statelor membre care își exercită competența națională uh, pe uh, teritoriul spațiului Schengen. Am, am salutat vederile Parlamentului Vom avea ocazia uh, în curând. În viitorul nostru raport va fi publicat în noiembrie, deci mai avem timp și sperăm că Parlamentul va, se va folosi de acest prilej pentru a avea un schimb de idei privitor la funcționarea spațiului Schengen. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim! Uh, îl invit pe reprezentantul președinției daneze să ia cuvântul. Mi-ați pronunțat bine numele, doamna, uh, doamna președinte. Îmi pare rău că am un nume atât de complicat. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și pentru prezentare. E un raport foarte concis și foarte clar Uh, descrie bine situația prezentă în uh, spațiul Schengen și descrie inițiativele care au fost luate pentru a se întări cooperat Un sistem Schengen îmbunătățit și întărit uh, va asigura un mai bun control la frontiere și asta se leagă foarte strâns de mișcările de populație în zonele în zona frontierelor exterioare ale Uniunii. For. Cred că acest raport al Comisiei trebuie să stea la baza unor recomandări ale Comisiei și Consiliului împreună cu concluziile următorului Consiliu din uh, iunie. Din 7-8 iunie, Consiliul uh, Justiției și Afaceri Interne. Este deci un document uh, foarte bun, iar întâlnirea de astăzi uh, de aici are menirea de a vă informa pe dumneavoastră și de a îmbogăți procesul de consultare continuă cu parlamentarii europeni. O problemă pe care am putea să o mai discutăm este, cred în mod evident, uh, revizuirea recomandată de comisie a zonelor fierbinți pe care le, le-am identificat și credem că ar trebui să acordăm mai multă atenție anumitor astfel de puncte fierbinți, de puncte sensibile și să alocăm uh, mai multe resurse pentru rezolvarea problemelor identificate. Um, then, uh... Bun, mulțumesc foarte mult. Deocamdată toți membrii prezenți uh, și-au, uh, aproape toți membrii prezenți și-au exprimat dorința de a lua cuvântul, așa că începem dezbaterea. Domnul Coelho. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să încep prin a mulțumi Comisiei pentru prezentarea acestui raport. Acest document privind guvernanța Schengen exprimă dorința Comisiei de a reveni periodic în fața Parlamentului și a Consiliului cu rapoarte bianuale privind evoluția și uh, funcționarea spațiului Schengen. Textul uh, raportului mi se pare foarte clar, uh, concis și la obiect, iar punctele esențiale care uh, sunt relevante pentru dezbaterea asupra zonei Schengen în acest moment sunt explicate suficient de clar. Trebuie totuși să subliniez că prin intermediul acestei inițiative Comisia arată din nou că Parlamentul este un, parla un uh, partener de dialog uh, foarte important. Arată respectul cuvenit Parlamentului în acest uh, proces și cred că ar trebui să profităm de această propunere pentru a permanentiza acest dialog. Un al doilea lucru pe care vreau să-l spun. Se pare că pachetul Schengen păstrează anumite cerințe de informare din partea guvernelor statelor membre ale zonei Schengen. Însă, uneori, această informație nu ajunge în um, mod uh, eficient, uh, în mod direct la, la Parlament. Și aș vrea să subliniez că pentru cei care recunosc importanța libertății de mișcare, este foarte important interesul comunitar. Statele membre, e clar că au uh, răspunderi foarte mari. Uh, statele care au frontiere externe trebuie să monitorizeze frontierele externe. Schengen nu este doar o oportunitate, o șansă, ci și o responsabilitate față de restul Uniunii Europene. Tratatul de la Lisabona a făcut lumină în această problemă și acolo se spune că această zonă Schengen este o zonă interguvernamentală. Comisia este implicată la un nivel supranațional și Iată că acum președinția Consiliului vine cu o propunere de modificare a uh, bazei legislative, a temeiului juridic pentru evaluarea Schengen. Deci se poate ca uh, Parlamentul să fie parte a procesului decizional în uh, acest sens. Dar cred că orice inițiativă în această direcție ar trebui să rămână la dimensiunea interguvernamentală. Îmi place conținutul acestui raport. În concluzie vreau să mulțumesc Comisiei pentru inițiativă. Mă bucur că crește rolul Parlamentului European și poate că aș putea adresa o întrebare Comisiei și am dacă este la fel de pesimistă în ceea ce privește dimensiunea europeană a spațiului Schengen ca și mine în acest moment. Mulțumim, domnule Enciu, acum. <coughs> În primul rând, vreau și eu să salut uh, uh, acest prim raport privind funcționarea spațiului Schengen și să mulțumesc Comisiei pentru acest lucru, pentru prezentarea lui. Acest ă, tip de rapoarte ne dau ocazia ca cel puțin de două ori pe an să avem o dezbatere serioasă asupra acestui subiect de mare importanță pentru Uniunea Europeană. Sper că și statele membre vor ă, analiza acest raport și vor trage concluzii și poate vor folosi, vor folosi, vor folosi aceste concluzii în vederea îmbunătățirii guvernanței Schengen acest uh, raport poate fi foarte bun pentru uh, acest lucru. Concluzia pe care eu personal o pot trage din acest raport însă este una singură pe care Comisia nu a spus-o în mod clar și poate a, nu mai a sugerat-o, și anume că există probleme grave și mai puțin grave uh, pe toate componentele achisului Schengen, de la cooperarea polițienească până la funcționarea SIS, sirene sau în general la aplicarea greșită a regulilor Schengen de către statele membre. Pentru a remedia toate aceste probleme, este evident că noi avem nevoie la nivelul Uniunii Europene eh, avem nevoie urgent de un nou mecanism eficient de evaluare pe care, care, prin care trebuie să identifice aceste deficiențe și care să contribuie la remedierea lor. Din păcate, însă am asistat ieri la o nouă tentativă a Consiliului de a pune în pericol adoptarea noului mecanism de evaluare, parte din pachetul guvernanței Schengen. Uh, statele membre au încercat ieri în ședința Coreper să elimine Parlamentul European de la procesul de decizie asupra noului mecanism Schengen. Și doar uh, Vetul României a făcut ca acest lucru să nu se întâmple. Uh, totuși, acest subiect va fi prezent din nou săptămâna viitoare la, pe agenda Consiliului JAI și de aceea aș dori ca eu, împreună cu toți colegii, să facem un apel foarte clar către toate statele membre să-și revizuiască atitudinea <clears throat> uh, față de Parlamentul European în acest dosar și mai ales față de modul în care înțeleg să protejeze acest drept la liberă circulație a cetățenilor europeni. Eu cred că schimbarea bazei juridice sugerată de Consiliu este inacceptabilă pentru Parlamentul European, cât și pentru Comisie, de asemenea, și reprezintă chiar uh, o sfidare la adresa instituției noastre. În calitatea mea de raportor al grupului socialist și democrat din asupra pachetului Schengen, vreau să atrag atenția în mod clar că în cazul în care Consiliul uh, merge până la capăt cu această tentativă de schimbare a bazei juridice, uh, noi uh, am hotărât să raportăm acest caz în fața Curții Europene de Justiție și cred că toate grupurile politice vor susține acest lucru. Încă o dată, cred că aceste tipuri de raport sunt un pas mare Uh, în vederea îmbunătățirii guvernației Schengen și mulțumesc Comisiei pentru acest lucru. Thank you, Mrs. Romero Lopez. Mulțumesc, doamna Romero Lopez, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Ne aflăm într-un moment dificil. Parlamentul nu va accepta ca mecanismul de evaluare Schengen să rămână la mâna Consiliului și numai a Consiliului. Am observat în ultimul timp că Consiliul însuși recunoaște că Schengen nu a funcționat optim. Iar dacă acest mecanism nu a funcționat, el, ținând de competența statelor membre, atunci este răspunderea statelor membre. Deci este clar nevoie de o metodă comunitară de evaluare și atunci aceasta trebuie trecută prin Parlament. Este un moment crucial și cred că toate grupurile trebuie să se pună de acord în această direcție. Este important să analizăm și fondul problemei. În perioada actuală, când Consiliul inventează tot felul de mecanisme de control, SIS, VIS, SIREN și așa mai departe, uh, se constată că Consiliul um, tot nu reușește să uh, obțină rezultate mai bune în monitorizarea frontierelor. Se reacționează doar la evenimente conjuncturale fără să existe studii uh, în legătură cu fluxurile migratorii în Europa. Avem un institut european la Florența care se ocupă cu aceste uh, studii, se ocupă cu um, supravegherea minorităților și a fluxurilor migratoare în cele 27 de state membre. Problema este în est, în sud-est, pe mare, pe uscat, dar și în aer. Așa cum spunea reprezentantul președinției daneze, trebuie să ne concentrăm asupra miezului problemei pentru a ști cum să tratăm lucrurile. Deci trebuie efectuat în prealabil un studiu și o dezbatere întreagă, deși acest lucru nu este văzut cu ochi buni de unele țări care nu au respectat întru totul condițiile existente, normele existente Schengen. aceste condiții și norme nu au fost întotdeauna respectate și de aici problemele care s-au soldat cu soluții parțiale sau luate în pripă. Consiliul nu poate în acest moment decât să constate că nu a reușit să proiecteze o strategie suficient de eficientă pentru protejarea frontierelor externe și nu a reușit să rezolve problemele decât de o manieră conjuncturală. Cred că ne aflăm într-un moment esențial, că Parlamentul trebuie să-și facă auzită vocea acum și că statele membre trebuie să-și asume uh, răspunderea care le revine în regiunea în care se află. Nu trebuie să ne agățăm de uh, anumite incidente care se întâmplă sau de anumite uh, evenimente precum uh, competițiile sportive. Ne confruntăm cu un flux uh, continuu de solicitanți de azil. Există specialiști de marcă care se ocupă cu studierea acestor probleme, acestui fenomen, care analizează fluxurile migratorii, problemele care pot apărea și care pot contribui la elaborarea unor mecanisme eficiente, pe care, chestiune care ar putea să intereseze până la urmă și Consiliul. Thank you very much, Chair. I also... Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș vrea să mulțumesc uh, Comisiei pentru că a venit în fața noastră a Comisiei Libe pentru a discuta acest raport care de fapt nu putea apărea la un moment mai potrivit, aș spune. Guvernanța Schengen în zilele acestea este o problemă foarte complicată. Subiectul este acum pe masă și știm că este unul fierbinte este așa pentru că e o chestiune de interes public pentru toți cetățenii europeni, inclusiv pentru cei care încă nu fac parte din acordul Schengen privind libertatea de mișcare în zona Schengen. Așa că eu salut faptul că Comisia a dorit să ne prezinte acest raport. În anumite părți ale sale de exemplu, la concluzii. Raportul este pozitiv și optimist, dar vedem pe parcursul lecturii că nu toate lucrurile sunt perfecte. De fapt, perfecțiunea ar trebui să ne și sperie la un moment dat. Pe mine una mă și sperie. Și uitați-vă la exemplele pe care le dau în legătură cu controlele cu rezultatele controlelor de frontieră introduse temporar la granița între Franța și Italia pe aeroportul din Barcelona și mai erau acolo câteva uh, aeroporturi Ehm, chiar s-a pus problema eh, acestor controle cu ocazia unei întâlniri a Băncii Centrale Europene. Chiar își pune cineva problema ce se poate întâmpla din punct de vedere al fluxurilor migratoare cu ocazia întâlnirii Băncii Centrale Europene. Ehm, mi mintesc că anul trecut am mai adresat niște întrebări scrise comisiei și am, am spus atunci dacă se justifică de fiecare dată uh, o astfel de analiză sau transmitem mesajul către cetățenii noștri că ne e frică de ei. Cred că mecanismul despre care vor, vorbim zilele acestea ar trebui să vină cu o abordare mai prietenoasă față de cetățeni și că Parlamentul ar trebui să-și facă auzită vocea, pentru că e vorba de membri aleși în mod democratic direct de către cetățeni. Asta mă aduce la un alt aspect uh, pe care deja colegii mei, uh, Coelio și Enciu, l-au menționat. Mecanismul de evaluare și rolul Parlamentului European în acest mecanism. Așa cum s-a spus deja, noi credem că este inacceptabil să se modifice temeiul juridic pentru acest mecanism și mai mult, credem că Consiliul n-a jucat cinstit când uh, a făcut această propunere. Aseară, la întâlnirea coordonatorilor, am cerut mai mult decât am cerut, am uh, am încredințat uh, mandatul președintelui nostru să scrie o scrisoare legătură ce, cu Consiliului în legătură cu ce ar trebui să însemne încrederea la nivel interinstituțional și, ce, uh, și cât de uh, neloială a fost comportarea Consiliului în această privință. Nu pot decât să sper că statele membre vor realiza faptul că au interese comune cu Parlamentul European. Toți vrem, uh, dorim să ne protejăm cetățenii de aceea o luptă între Consiliu și Parlament pe o problemă atât de uh, importantă pentru toți pare copilăroasă, ridicolă și, în orice caz, incorrectă. Așa că să sperăm că vor veni și vremuri mai bune pentru guvernanța Schengen. Mulțumesc! Doamna Danuca acum. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu sunt de acord cu tot ce s-a spus până acum. Carlos, sunt raportor din umbră pentru această chestiune în acest raport și știți că urmează să avem discuții cu Consiliul, negocieri cu Consiliul în legătură cu această problemă. Există mai multe abordări ale situației. Salut cu căldură raportul și vreau să spun uh, doar câteva cuvinte legate de țara mea, Letonia, mai ales pentru că se menționează aici în raport că există o schiță de studiu referitoare la țara mea Mă bucur că există planuri legate de Letonia pentru că veți descoperi lucruri interesante dacă analizați situația cu atenție. În 4 din 10 evenimente menționate din uh, mai până în octombrie apare și Letonia. Eu vă mulțumesc pentru această atenție. Întrebarea mea este, atunci când vă referiți la, la capitolul privind menținerea controlelor uh, la frontieră, anumite studii deja desfășurate și în 8 cazuri în 8 uh, dintre cazuri era vorba de controle polițienești la frontierele externe. Întrebarea mea deci este când vor apărea rezultatele acestor studii sau ne puteți spune ceva acum în legătură cu aceste studii. Mulțumesc! Thank you. Um, I Mulțumesc. Pentru că există o procedură, așa, să revenim acum la uh, comisie, care, dacă dorește, poate răspunde la întrebările puse de membri. Și apoi, dacă președinția daneză dorește să ia cuvântul din nou, aveți cuvântul. Doamna Paik. Um, mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru comentariile pe marginea acestui raport. E un prim astfel de raport deci, salutăm toate observațiile pentru că dorim ca viitoarele raport să se bazeze pe experiența acumulată, sigur să folosească uh, structura actuală, dar să, vrem să știm și care sunt informațiile care sunt pertinente pentru dumneavoastră. Luăm act uh, în legătură cu dezbaterile cu privire la pachetul legislativ și care reprezintă o parte foarte importantă pentru îmbunătățirea guvernanței uh, Schengen. Domnul Carlo a spus că este pesimist în ce privește dimensiunea europeană a spațiului Schengen. Rolul Comisiei din oficiu e să fie optimistă, dar dar și realistă în legătură cu uh, tot ce e necesar pentru consolidarea dimensiunii externe activităților de care ne ocupăm. Știți motivele pentru care considerăm că trebuie, e o evoluție necesară, vorbim de uh, codul de uh, um, uh, vamală Schengen și mecanismul de evaluare Schengen. Trebuie să ne asigurăm că sistemul Schengen funcționează cu adevărat bine, deci nu discutăm uh, de o luptă pentru competențe sau de pentru putere, dar după cum știți, uh, um, uh, luptele între guverne au parte părți bune și uh, slabe, dar în orice caz uh, noi nu dorim ca statele membre să se considere amenințate dacă consideră că dacă vor să introducă controlele la granițele interne, sunt, uh, e o dovadă a slăbiciunilor sistemului Schengen. Sperăm că guvernul spaniol va ridica uh, aceste controle după summitul Băncii Europene de la Barcelona. Uh, sigur că statele membre vor putea să ia decizia cu privire la controlele interne, dar noi am uh, Uh, sugerat și adăugarea dimensiunii europene. Și asta și pentru că consecințele îi vizează pe uh, cetățenii tuturor statelor membre. La întrebarea cu privire la încălcarea achiului, nu sunt în măsură să vă dau prea multe detalii. Colegul sau colega vă poate spune câte ceva mai specific în legătură cu aceste subiecte. Mulțumesc! Mă numesc Marian Pașan și mă ocup și eu cu alți colegi de acest dosar. Ce vă pot spune este că e vorba pe de o parte de controle polițienești pe care le efectuează Le uh, Letonia la granițele externe și pe de altă parte legislația letonă cu privire la obligația de a deține uh, documente de identitate pe teritoriul său. Suntem în contract strâns acum cu autoritățile letone pentru a uh, lămuri uh, chestiunile pendinte și sperăm ca pe viitorul apropiat să primim rezultate concrete. Mulțumesc! Mulțumim! Dorește președinția să intervină? Poate cu privire la temeiul juridic? Trebuie, n-am de ales două aspecte sucinte, Domnule Coelho, doamna Weber și echipa care s-a ocupat de acest uh, dosar, uh, care a cooperat cu președinția, ne-am consultat foarte strâns, chiar de la început și obiectivul nostru total era să ne axăm pe chestiunile de conținut și doar asupra acestor chestiuni. Rezultatele uh, obținute deocamdată la Consiliu includ firele călăuzitoare ale Parlamentului în totalitate sau parțial și e clar că uh, e un sistem de valoare mai bun decât cel dinainte. Nu am obținut o majoritate calificată la Consiliu pentru temeiul juridic, în conformitate cu articolul 77, nu se poate. Deocamdată am încercat uh, dar n-am reușit. Încă o dată am avut de-a face cu o situație total nouă. Uh, am avut uh, analiza serviciului juridic care nu numai că își menține poziția, ci și o clarifică. Singurul mod de a continua pentru noi este ori să folosim articolul 70 ca bază, care a fost înainte uh, temel juridic, sau ar trebui să lăsăm baltă această sugestie, dar având în vedere că Parlamentul și Consiliul împărtășesc aceeași dorință, respectiv să îmbunătățească sistemul de evaluare, pentru noi nu există alt comportament echitabil sau mai echitabil din partea președinției decât să încer încerce să îmbunătățească sistemul. Nu avem o marjă de manevră prea mare. Uh, în uh, urma cooperării celor două instituții am obținut uh, un rezultat mai bun și cred că e în interesul nostru comun ca sistemul de evaluare să fie mai performant, ca evaluările să fie făcute în mod mai eficient și mai veridic pe viitor și pentru ca spațiul Schengen să fie mai bine protejat. Mulțumesc! Domnul Coelho, Coelho a cerut cuvântul foarte pe scurt pentru observație, domnul președinte. Aș dori să mulțumesc pentru că mi a acordat cuvântul. Aș dori să reamintesc colegilor că articolul 70 din tratat a fost prevăzut ca o soluție de ultim resort pentru uh, pilonul 3 uh, și pentru evaluările de tip peer-to-peer. -peer. În aceste uh, domenii, uh, toate acestea sunt de competență interguvernamentală și în uh, introducere am spus că atunci când vorbim de Schengen, nu ne referim la Schengen. Vorbim de ceva care, din punctul nostru de vedere, ar trebui să fie o prioritate comunitară și să nu mai fie, mai ales după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, o chestiune care să facă obiectul deciziilor interguvernamentale. Recunosc eforturile pe care președinția daneză le-a depus pentru a uh, răspunde motivelor de îngrijorare ale Parlamentului și în mai multe părți din text, pe chestiunile de fond, președinția daneză s-a apropiat foarte mult de poziția noastră, trebuie să recunosc. Însă, problema e că aceste eforturi sunt valabile doar dacă le uh, aplicăm în conformitate cu articolul 70. Și nu e așa, dar chiar dacă președinția daneză reușește să uh, uh, își dea acordul, să se pună de acord în proporție de 100% cu doleanțele Parlamentului și le adoptă la Consiliu, ele pot fi schimbate peste noapte, pentru că Parlamentul nu este asociat nici în codecizie și nici uh, pentru, cu un aviz uh, consultativ la această procedură. Deci orice obținem, orice realizare, orice asigurare pe care Consiliul ne poate da acum poate fi dată uitării mâine, săptămâna viitoare, anul viitor. Și de aceea consider că decizia pe care sunt gata să o ia la Consiliu pentru a schimba temeiul juridic nu este doar uh, un regres, față de uh, vremurile interguvernamentale când se decidea între guverne, ci e și o decizie proastă, pentru că astfel se ucide guvernanța Schengen care a fost propusă de către Comisie și uh, apărată de către noi. Mulțumesc! Din câte înțeleg, Uh, propunerile sunt în suspans, încercăm să obținem consiliere juridică. Dacă uh, uh, implicarea Parlamentului este o favoare care ni se acordă nouă sau e un drept într-o, într-o democrație din secolul 21 din Europa, mulțumesc, am terminat ședința noastră. Următoarea e prevăzută în 11 iunie la Strasburg la 7 seara luni.